przewodniczący! Proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Doamnelor și domnilor, haideți să reluăm ședința. Aveți la dispoziție procesul verbal al ședinței de ieri. Aveți comentarii? Nu. Atunci procesul verbal a fost adoptat. Următorul punct pe ordinea de zi este o rundă de întrebări cu președintele Comisiei Europene. Avem pentru a doua oară această posibilitate. Am să vă reamintesc care sunt regulile. Un minut pentru întrebare, un minut pentru un răspuns și s-ar putea să mai existe o întrebare suplimentară de 30 de secunde cu un răspuns de 30 de secunde pe orice subiect în numele grupurilor politice, iar în a doua parte a acestei runde de întrebări, în următoarele 30 de minute, vom vorbi despre situația locurilor de muncă în Uniunea Europeană și vom ruga pe europarlamentari să pună întrebări. La fel, un minut o întrebare și un răspuns din partea domnului președinte Barroso. Prima întrebare va fi pusă de reprezentantul PPE-ului, domnul deputat Atma Karst. Aveți cuvântul. Domnule președinte, Centrul de Studii Europene a stabilit strategia pentru 2012 în vederea crizei și ne arată că măsurile necesare propuse acolo vom ajunge la limita a ceea ce este fezabil în conformitate cu tratatele în vigoare alte state membre se gândesc la alte forme de, de cooperare interguvernamentală și protecționism și sunt preocupate. Ce doriți să faceți pentru a depăși aceste probleme, astfel încât problemele comunitare să fie uh, avute în vedere, să, iar obiectivele să fie realizate și să putem folosi instrumentele corectare? Aveți cuvântul, domnule președinte. Mă surprinde că anumiți politicieni uh, național citesc tratatul de la Lisabona, îl interpretează într-o manieră interguvernamentală. Tratatul de la uh, Lisabona sporește dimensiunea europeană, sporește puterea Parlamentului, sporește rolul Comisiei în supravegherea economică și în afaceri externe. Deci mă surprinde ce a spus dumneavoastră, iar uh, rolul Comisiei este de gardian al tratatului și suntem conform uh, articolului 17 al tratatului de la Lisabona. Trebuie să apărăm legislația europeană, să apărăm punerea în aplicare, pentru că fără această legislație Uniunea n-ar mai fi o Uniune și noi trebuie să ne asumăm rolul de lideri în ceea ce privește inițiativele. Trebuie să facem propuneri care sper că vor fi susținute de Parlament. În orientările mele politice, am menționat rolul Parlamentului, sporirea lui și doresc să fac acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare suplimentare. La Madrid, comisarul, domnul comisar Oliren a făcut o propunere de sancțiuni și a deschis dezbaterea cu această propunere. Cred că sancțiunile nu sunt o modalitate de a aborda statele membre. Cred că este de fapt greșit, iar uh, obiectivul comun, proiectele comune, instrumentele comune sunt cele care trebuie să fie uh, avute în vedere și abia de atunci ar trebui să pornim de, să, să vorbim despre sancțiuni. Mulțumesc. Nu s-a luat nicio hotărâre încă, a fost doar o dezbatere cu ministrii de finanțe, iar uh, comisia săptămâna, uh, luna viitoare va face o comunicare privind întărirea guvernanței economice cu scopul de a întări uh, pactul de stabilitate și creștere pentru a supraveghea mai bine uh, dezechilibrele macroeconomice din, de la nivelul Uniunii și ne vom concentra pe chestiunile de substanță, de fond. Considerăm că acum este posibil, în cadrul tratatelor existente, să folosim mai mult supravegherea zonei euro și a Uniunii Economice și Monetare, dacă există voința statelor membre de a face acest lucru. Mulțumesc foarte mult! socialistul și democratul, pan Martin Schulz. Domnul uh, Schulz din partea socialiștilor are cuvântul. Domnul președinte al comisiu, Comisiei, articolul 125 se referă la clauza de salvare, ceea ce înseamnă că niciun stat membru nu are voie să preia datoria unui alt stat membru. Există pachetul de ajutor, uh, ajutor financiar pentru Grecia, ceea ce înseamnă că țări cum ar fi Germania care de trei ani încoace împrumută, dau credite cu o rată de, de o dobândă de 5%, înseamnă că acum trebuie să accepte o rată de 1,5%. Este vorba de 8,4 miliarde care ar putea reprezenta cifra de afacere a profitului. Dar dacă nu avem voie să preluăm datoria unei țări, atunci nimeni nu ar avea dreptul să facă profit de pe urma unor astfel de acțiuni. Iată, acest mecanism, după mine, este unul inacceptabil. It's true, uh, Mr. Schultz, that the... Domnule Schulz, este adevărat că tratatul de la Lisabona nu permite salvarea statelor membre, iar soluțiile care s-au găsit până acum, uh, soluția care nu s-a folosit pentru că nu a fost solicitată, este în conformitate cu tratatul. Vreau să subliniez acest lucru, fiindcă știu că mm, în, uh, știu care, se, care sunt discuțiile în Germania și în alte state membre, dar mai ales în Germania. Vreau să vă spun că este pur și simplu greșită. E greșit că noi ne gândim la o soluție de salvare. Acum este vorba pur și simplu de o coordonare a creditelor. Comisia are această răspundere și uh, acest mecanism, trebuie să vă spun că este o soluție creativă, singura soluție pe care am putut-o găsi după discuții aprofundate cu statele membre, care respectă în, în totalitate uh, prevederile tratatului de la Lisabona și vreau să Uh, vă spun în încheiere că mi se pare uluitor că a fost atât de greu să găsim o soluție de solidaritate pentru problema Greciei în momentul în care am putut face acest lucru pentru Letonia, Ungaria și România și dacă am putut găsi o soluție bazată pe solidaritate și responsabilitate în afara zonei euro, este evident că ar trebui să facem acest lucru și pentru statele membre ale zonei euro. Mulțumesc foarte mult! Aveți cuvântul uh, Domnule președinte, îmi dau seama că încercați să-mi evitați întrebarea. Și bineînțeles că nu vă face plăcere să trebuiască să răspundeți la o astfel de întrebare, dar, repet, există posibilitatea ca statele membre, există cel puțin această posibilitate ca în cazul în care pot uh, lua credite în condiții mai bune să facă un profit de pe urma acordării de împrumuturi unei alte țări din zona euro și dacă nu avem voie să dăm o mână de ajutor cu datoria, în ceea ce privește plătirea datoriilor, atunci nu ar trebui să putem să facem bani de pe urma acestei situații. Puteți discuta cu Angela Merkel sau cu domnul Sarkozy. Discutăm această chestiune de, mult, de multe săptămâni deja și vă spun că, din păcate, singura soluție posibilă este aceasta. Încă de la început, Comisia a cerut semnale mai concrete de solidaritate față de Grecia, bineînțeles respectând întotdeauna principiul um, responsabilității. Dar uh, trebuie, dar acum trebuie să încurajăm Grecia să se întoarcă la finanțarea um, la finanțarea de piață și um, acum s-a hotărât acordarea de credite speciale, iar uh, standardele FMI au fost uh, considerate un sistem de referință potrivit uh, cu unele ajustări pe care le-am hotărât pe 11 aprilie. Mulțumesc uh, Guy Verhofstadt din partea liberalilor și democraților. Mulțumesc mai întâi în ce privește clauza care interzice procedurile de tip bailout. Tratatul nu spune așa ceva. Tratatul spune că nu putem obliga, nu se poate obliga un stat să uh, facă datorii. Nu că este interzis. Deci acest lucru trebuie spus, pentru că altfel ajungem într-o cacofonie, nu mai înțelege nimeni tratatul. Deci în sensul tratatului este că nu poți obliga un stat să facă datorii. Deci uh, în ce privește acest cocktail de măsuri pentru Grecia, uh, ele sunt posibile pe baza tratatului și pot fi aplicate. Trebuie să vă spun că uh, rata de împrumut pentru greci, rata de uh, dobândă este 7,6, enorm de mare, mult mai mare decât rata pe care o plătește Germania, de exemplu, pe obligațiunile sale. Deci trebuie măsuri mai multe luate. Fond Monetar European, uh, strategii obligatare europene, e nevoie de măsuri ambițioase și de gândire ambițioase. Vă întreb, domnule comisar, în ce moment vă gândiți să depuneți un pachet legislativ care să propună astfel de reforme și să creeze astfel de instituții, așa cum domnul Lorilren Ren a inițiat deja și a trimis pe masa Consiliului. Pentru că asta trebuie făcut, un pachet ambițios de măsuri și de reforme, măsuri uh, în afară de măsurile specifice pentru Grecia. Domnul Barroso, mai întâi de toate, dragă domnule Verhofstadt, și ca să răspund și domnului Schulz, să fim foarte clari dacă vreți să-i propuneți anumite lucruri doamnei Merkel, vă rog să o faceți. Eu nu sunt aici să răspund în numele doamnei Merkel. Eu sunt aici să răspund în numele Comisiei. Deci asta trebuie să fie foarte clar. Din punct de vedere al Comisiei, de asemenea, trebuie să fiu foarte clar, soluția care a fost găsită uh, respectă în totalitate uh, așa numita clauză no bailout. Uh, și aici suntem foarte prudenți. În ce privește măsurile pe care le vom lua, comunicarea și măsurile pe care le vom propune, acestea vor apărea luna viitoare. Luna viitoare va apărea uh, comunicarea pentru o guvernanță întărită în zona euro, deci vom avea niște linii uh, directoare, niște orientări și Oli Rena are mandatul de a avea o discuție incipientă cu miniștrii de finanțe. Așadar, a spune că în luna mai veți putea cunoaște deja sensul, direcția măsurilor la care ne gândim pentru întărirea guvernanței în uh, zona euro și în general în Uniunea Europeană. Domnul Verhofstadt, intervenție, microfon. Vreau să întreb Comisia dacă ideea Fondului Monetar European face parte dintre aceste propuneri. Președintele Barroso, o decizie concretă uh, trebuie să vă spun că uh, sensul gândirii noastre este împotriva ideii de a crea noi instituții în cadrul uh, Uniunii Economice și Monetare. Eu personal nu sunt sigur că ar fi o idee bună. Dar adaug și de asemenea o, decizie, o afirmație personală pentru că colegiul nu a decis încă, ar trebui să existe o facilitate, o facilitate pentru stabilitatea financiară în Europa. Asta mi s-ar părea o idee bună și suntem pe cale să examinăm, să explorăm diverse idei de a întări și de a crea mecanisme de asigurare care să răspună la aceleași preocupări care au suscitat și ideea creierii Fondului Monetar uh, European. Președintele, mulțumesc, are acum cuvântul domnul Daniel Combendit. Domnule președinte, mi-ar fi plăcut ca președintele Comisiei să spună pur și simplu nu cereți uh, uh, Germaniei să împrumute la rata la care împrumute, adică 3%. Dar nu, a, nu sunteți capabili să spuneți acest lucru simplu. Eu am o altă întrebare în legătură cu acta negociați acta încă din 2008. Uh, uh, e vorba de un act împotriva pirateriei și contrafacerii. A existat o rezoluție a Parlamentului European din martie care vă cere să reduceți negocierile privind acta la domeniul contrafacerii. Mâine veți publica după un an de când așteptăm, mulțumim foarte mult așadar, uh, evaluarea dezbaterilor și un text care urmează summitului din Noua Zeelandă ce vă cer și știți acest lucru. Până la urmă, ă, asupra acestor negocieri, Parlamentul va trebui să se pronunțe cu da sau nu. Nu ar fi, mai, n-ar fi fost mai inteligent să implicați mai clar Parlamentul în aceste negocieri și să aveți mai multă transparență asupra acestor negocieri? Pentru că dacă nu, o să vă treziți în aceeași situație ă, cu Swift, ca și cu Swift-ul ă, în Parlament. Deci vă cer Adică să fie respins proiectul. Deci din acest moment vă cer să dați dovadă de transparență și să ne dați textele așa cum le dați uh, marilor întreprinderi și companii să negociați pe ele. Președintele Barroso, fără dubiu am cel mai mare respect pentru Parlament, domnule Convendit, și de aceea uh, Comisia și comisarul Karel de Gucht au obținut de la partenerii noștri în cadrul acestor negocieri autorizația de a face publice toate textele de negociere. Ele vor fi publicate, așa cum știți, mâine, 21 aprilie. Această negociere a început înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, știți fără îndoială și acest lucru, și avem uh, tot interesul să asociem strâns Parlamentul la aceste eforturi. Există noi competențe pentru Parlament în ce privește negocierile internaționale și Comisia este în favoarea unui rol crescut de acompaniere din partea Parlamentului în cadrul negocierilor internaționale. Domnul Combendit, domnule președinte, să nu ne jucăm cu cuvintele. Uh, uh, dacă nu uh, dați dovadă de transparență, nu puteți continua negocierile și le uh, publicați aceste negocieri de până acum pentru că vă obligă tratatul de la Lisabona. Deci uh, nu îmi spuneți că faceți acest lucru de dragul Parlamentului, sunteți obligați să o faceți pentru că dacă nu, Parlamentul ar fi putut să spună nu îndepliniți cererile tratatului de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona vă obligă să fiți transparent față de Parlament. Pentru că, până la urmă, trebuie să obțineți și acceptul Parlamentului pe această uh, negociere, ceea ce nu e sigur, dat fiind uh, cum s-au desfășurat negocierile și textul pe care îl cunoaștem. Președintele Barroso, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona Uh, știți foarte bine, eu susțin foarte mult întărirea Parlamentului și în acest domeniu. Dar până să publici aceste documente, trebuie să obții uh, uh, acceptul celor cu care negociezi. Deci e vorba de un proiect de text de negociere. Înțelegeți cu siguranță că există negocieri internaționale mai sensibile și că în anumite domenii trebuie făcute anumite rezerve dar vrem ca pe cât posibil să asociem Parlamentul care are competențele recunoscute de Tratatul de Lisabona în domeniul negocierilor internaționale. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Timothy Kirkhope în, în numele ECR. Comisia Europeană a anunțat că va, anunța, va face o nouă revizuire a directivei privind timpul de muncă și s-a ajuns de fapt în punct mort. După cum ne aducem aminte, parlamentarii din Marea Britanie doresc să elimine această opțiune opt-out și acum se mai face o revizuire, iar multe țări din Europa doresc ca lucrătorii lor să poată avea accesul la un program flexibil. Deci probabil, sperăm că se va uh, propune, se va face o propunere de directivă care să respecte acest lucru. Deocamdată nu avem o propunere legislativă pe care să o scoatem din mânecă. Nu e bine să avem idei fixe despre mm, o schimbare. După cum știți, există o, un document de consultare care este deschis ca ton și vreau să aud uh, care sunt opiniile partenerilor sociali aceste noi uh, reguli trebuie să-i protejeze pe cei care lucrează în domeniul sănătății și trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a permite reconcilierea muncii de muncii și a familiei și pentru IMM-uri și cred că avem o soluție pentru acest lucru, domnule Kirchhoff. Cred că știți că sunt dosare la Curtea de Justiție care ne obligă să găsim o soluție. Încercăm să obținem susținerea largă pentru noua propunere și să vedem cum putem revizui directiva. Mulțumesc! Înțeleg acest lucru, domnule președinte, și înțeleg că domnul președinte nu dorește să se prepronunțe în privința rezultatelor, dar e vorba de 3 milioane de persoane în Marea Britanie care au folosit opt-out-ul și care doresc să vadă acest lucru, iar Comisia cred că nu vrea să îngreuneze activitatea lucrătorilor. Dar am încredere în faptul că președintele Barroso va face acest lucru acum. Uh, de fapt, pe lângă Marea Britanie, există alte 26 de state membre în Uniunea Europeană și înțelegeți că suntem receptivi la preocupările dumneavoastră, trebuie însă să ascultăm și alte preocupări. Așa încât este o chestiune cu o soluție dificilă. Trebuie să găsim un echilibru între flexibilitatea pe care o doriți dumneavoastră pentru IMM-uri, dar și protecția lucrătorilor. Iată de ce o să încercăm să facem acest lucru și facem apel la partenerii sociali și dorim de la ei propuneri constructive. Mulțumesc foarte mult. Lothar Bischi, în numele Stângii Unite și a GUEL. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Barroso, vorbați despre planurile dumneavoastră de lucru și, le discut, și faptul că le discutați la Parlament. Și există o serie de critici și ați încercat că veți încerca să preluați aceste critici. Am o întrebare specifică. Recent am vorbit foarte mult despre criză și despre modul în care putem depăși criza. Dar uh, sentimentul meu este că nu s-a schimbat foarte mult. Și vreau să întreb următoarele. Oare am făcut suficient? Comisia a făcut suficient? Sau ce mai trebuie făcut, după părerea dumneavoastră, astfel încât să ne asigurăm că putem să facem față cauzele crizei financiare, să nu se mai petreacă așa ceva. Mulțumesc, spune președintele. Președintele Barroso, mulțumesc am prezentat în programul de lucru acțiunile noastre din domeniul financiar. Le-am îndeplinit în mare parte, dar mai rămân multe de făcut. Cred că propunerea, propunerile comisarilor au fost și propunerile comisiei au fost corecte Poate uneori uh, statele membre au redus nivelul de ambiție, mai ales în ceea ce privește cadrul de supraveghere pe care îl studiați acum la Parlament și există uh, în propunerile acelea o listă pe care o voi prezenta în viitorul apropiat. Însă putem să fim mai ambițioși, să facem lucruri mai concrete. Eu uh, susțin ideea unei taxe bancare. Cred că aceasta este o chestiune care trebuie discutată la G20 și eu cred că domeniul bancar, după toate problemele pe care le-a creat, trebuie să aibă o contribuție în viitorul economiilor noastre. Ca întotdeauna este o chestiune de echilibru și nu dorim să subminăm un sector foarte important al economiei, sectorul financiar dar considerăm că e, e nevoie de măsuri importante pentru a restaura încrederea în sistemul financiar. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele de sesiune. Mai am o întrebare scurtă suplimentară, domnule Barroso. Domnul Achemans nu e ușor de mutat din loc, este șeful Băncii Centrale și spera că poate va reuși să primească 25%. Credeți că e corect? El speră că va avea un profit de 25%. Domnul Ackerman este șeful Deutsche Bank și speră să aibă acest soi de uh, profit. Considerați că e corect? Nu știu, n-am înțeles ce a vrut să spună. Nu înțeleg, uh, nu știu ce a spus președintele Deutsche Bank, nu știu despre ce e vorba. Mulțumesc! Europa a Libertății și Democrației. William, conte de Dartmouth. Din cauza crizei financiare, din cauza crizei creditelor și din cauza crizei bancare care au avut loc și care au provenit din marile bănci comerciale, Royal Bank of Scotland, Fortis și toate celelalte. Acceptați că alt, Directiva privind fondurile de investiții alternative este un act greu, una, o inițiativă de reglementare prost îndrumată din partea Comisiei care are ca scop uh, o țintă total greșită? Absolut nu, spune domnul Barroso. Este o inițiativă foarte bună Aș, pentru că scopul ei este să restaureze încrederea și ceea ce este foarte important este încrederea în piețele financiare. Cred că este în interesul sectorului financiar să aibă credibilitate. Să fim onești, să fim deschiși. Acum se pune problema credibilității sectorului financiar. Și acest lucru și are originea în comportamentul irresponsabil al unor personaje majore din acest sector, nu numai în Marea Britanie, dar și în alte țări din Europa, dincolo de faptul că originea este de fapt în Statele Unite. Noi considerăm că regulamentele pe care le-am propus reprezintă un echilibru corect și nu au ca scop să provoace dificultăți sistemului financiar, ci să construiască încrederea, deoarece e nevoie de credibilitate pentru ca sistemul financiar să financeze economia. Mulțumesc, domnule președinte. Cum o să Uh, cum o să facă această directivă să restaureze încrederea în sistemul financiar? Când problema este, de fapt, la marile bănci comerciale, asta este esența întrebării mele. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. Problema nu ține numai de marile bănci Problema creată în Statele Unite nu provine numai de la marile bănci, ea provine și de la instituțiile necomerciale, de la societățile de investiții, de la firmele de investiții de mare risc. Deci nu unele din marile bănci tradiționale nu răspund de această criză. Au fost foarte mulți participanți care își împart responsabilitatea pentru haosul creat în sectorul financiar. Și noi considerăm că o reglementare potrivită e bună atât pentru bănci cât și pentru alți operatori de pe piață. Mulțumesc în numele celor nealineați, Andrew William Bronx. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciul European de Acțiune Externă răspunde față de mare, înaltul reprezentant, iar rolul înaltului reprezentant este să conducă politica comună de securit și de securitate. Iar Consiliul, în ciuda greșelilor sale, are reprezentanța ai statelor membre. Totuși, vocile influente la nivelul grupurilor politice uh, doresc ca, de fapt, Comisia să aibă un rol decisiv la nivelul acestui serviciu. Se spune că cel puțin 50% din angajații acestui serviciu de acțiune externă să provină de la Comisie, iar serviciul să nu fie supus influenței interguvernamentale dar mă scuzați pentru folosirea acestui termen interguvernamental, dar ă, asta este. Toate acestea arată că, în realitate, politica externă a Uniunii Europene va fi condusă de comisie și ideea că este condusă uh, de un altul reprezentant comandat din partea Consiliului este o ficțiune. Sunteți de acord? Nu sunt de acord, mm, președintele Barroso. De fapt, crearea acestui serviciu, acestei poziții acestei funcții de înalt reprezentant pentru politica externă provine din tratatul de la Lisabona. Și este vorba de competențe interguvernamentale și competențe comunitare. Pentru politica comună de securitate este vorba de atribute interguvernamentale, este un, un prerogativ al uh, statelor naționale. Dar Există și anumite aspecte care trebuie să rămână la nivel comunitar. Deci în altul reprezentat, care e și vicepreședinte al Comisiei, și, după cum spuneam, poartă două pălării, trebuie să aducă împreună aceste două competențe. Deci, sigur că vor fi competențe pe care le va putea dezvolta uh, ca vicepreședinte al Comisiei, dar lucrând mână în mână cu Consiliul și cu statele membre și că asta este o contribuție pentru a avea o politică externă, nu relații externe mai coerente pentru a ne putea apăra um, interesele comune și pentru a ne putea promova interesele în lume. că sunteți uh, consecvenți în um, caracterul noastră de, integ- de integraționist în Uniunea Europeană. Eu nu sunt uh, nu sunt și eu unul. Dar, uh, așa cum am spus, uh, Consiliul, chiar dacă lucrurile nu merg strună, măcar este alcătuit din reprezentanța statelor naționale. Domnule, nu, nu aș putea să propun să încălcăm tratatul, dar eu, iar eu cer statelor membre să uh, respecte tratatul, așa cum cer și celelalte instituții, iar tratatul găsește un echilibru care trebuie respectat, fiindcă reprezintă un uh, progres față de trecut, când instituții diferite se ocupau uh, de un interes comun foarte important, este vorba de apărarea valorilor europene în lume. Deci, cred că este posibil ca, respectând tratatul, să atingem obiectivele tratatului și putem să facem acest lucru în spiritul unei bune cooperări interinstituționale și, bineînțeles, uh, uh, cu o cooperare din partea statelor membre. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Am încheiat runda întrebărilor generale. Acum trecem mai departe la uh, situația locurilor de muncă din Uniunea Europeană. Sergiu Silvestris uh, are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din sudul Italiei, iar în zona noastră economia se concentrează pe IMM-uri din domeniul textilelor și încălțămintei. Industria trece printr-o criză acum din cauza produselor chinezești și a altor importuri, iar um, produsele fabricate local au prețul mult uh, mai ridicate decât uh, cele provenite din uh, China. Deci, iată, ne confruntăm cu o criză în ceea ce privește locurile de muncă, care generează o criză în sectorul consumului. Vă întreb ce mai așteptați, de ce nu impuneți taxe? Chinezii își permit prețuri mai mici, fiindcă exploatează uh, copiii în uh, fabrici de producție și nu uh, uh, și acolo nu, nu există uh, standarde de sănătate și de condiții de muncă. Vă întreb ce faceți în această situație în care locurile de muncă se duc pe apa sâmbetei și situația se înrăutățește. Vreau să vă spun că în sudul Italiei situația este, este foarte gravă și vreau să vă întreb ce, ce aveți de gând să faceți. Vă înțeleg îngrijorările care Uh, sunt uh, pe bună dreptate și vreau să vă spun că uh, cum putem să rezolvăm problema concurenței din alte părți ale lumii, din afara Uniunii Europene? E vorba de părți ale lumii unde standardele sunt mai reduse în ceea ce privește condițiile de muncă sau mediul înconjurător. Soluția nu este să ne închidem frontierele, fiindcă Uniunea Europeană este cel mai mare exportator din lume, astfel încât soluția este să promovăm condiții de uh, muncă decente și să um, încercăm să ameliorăm standardele de muncă în întreaga lume. Acest lucru încercăm să le facem uh, prin uh, Organizația Internațională a Muncii și prin dialogurile noastre cu partenerii din toată lumea. Dar această soluție se poate face numai dacă um, folosim și instrumente antidumping. Nu putem pur și simplu să ne închidem granițele față de o, această parte foarte importantă a economiei mondiale, pentru că atunci uh, efectele ar fi contraproductive. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnul Papa Nicolau are cuvântul acum. Domnule președinte, v-ați referit la această cremă de mai multe ori, dar cei care urmăm, urmărim îndeaproape această problemă și problema crizei ne dăm seama că Comisia, de fapt, a fost întotdeauna un factor de echilibru pentru țările mai mici din Uniunea Europeană, Uh, față de poziția pe care o ocupă în Consiliu, iar acum, cu problemele, ținând cont de problemele cu care ne confruntăm, am impresia că aud o serie de declarații tehnocratice. Vorbim despre economie, vorbim despre Uniunea Europeană, unde aspectele supranaționale sunt cele care ar trebui să aibă mai multă importanță. Vorbim despre lupta împotriva sărăciei și cred că, de fapt, Comisia Europeană ar trebui să pună la punct o strategie pentru a lupta în această, împotriva acestor aspecte. După cum știți, ocuparea funcției de muncă, situația slujbelor depinde de situația economică generală. Nu putem ajunge la nivelul de ocupare dinaintea crizei înainte de a asigura o creștere sporită a economiei. Iată de ce ne concentrăm eforturile în noile sectoare de creștere și încercăm să asigurăm creșterea economică care este de o importanță crucială pentru Uniunea Europeană. Aceasta este prioritatea noastră în momentul de față. Acestea fiind spuse, trebuie să, trebuie să ne referim la unele măsuri specifice în strategia 2020, noi competențe pentru noi slujbe, Uh, avem acest program, de pildă, iar încercarea noastră principală este să punem bazele condițiilor de creștere, cum ar fi și încrederea în economie, în ceea ce privește situația Greciei. Aici avem o problemă de încredere în economia Greciei, iată, Greciei, iată de ce uh, s-au înregistrat aceste dezechilibre fiscale. Mulțumesc. Are cuvântul acum Frederic Derda are cuvântul. Domnule președinte, situația ocupării forței de muncă în Europa este foarte îngrijorătoare. În 2009, peste 2 milioane de persoane și-au pierdut locul de muncă, iar de atunci uh, numărul șomerilor a crescut foarte mult, fără să spunem că aproape 10% din populație trăiește în sărăcie. Dat fiind această situație, nu credeți că ar fi bună o strategie fondată pe două axe principale? Pe de o parte este vorba de consolidarea condițiilor de muncă decente. Strategia 2020 ar fi trebuit să includă și acest subiect decât să se refere pur și simplu la uh, Um, creșterea economică. Pentru o societate durabilă și solidară vreau să vă întreb dacă veți uh, promova locurile de muncă ecologice și uh, în ceea ce privește reducerea uh, șomajului, mai ales în rândul tinerilor și în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Vreau să vă întreb dacă aici restructurările din diversele sectoare arată că este nevoie să se dezvolte o politică globală în acest sens. Vorbitorul este întrerupt. Vă mulțumesc. Uh, aceste probleme se regăsesc în strategia 2020 în ceea ce privește condițiile de muncă decente. Am făcut referire la acest lucru în orientările politice dar um, aici este vorba despre o politică industrială europeană, nu vechea politică industrială, ci una adevărată la nivel european, mai modernă, mai orientată către durabilitatea. Iar pentru tineri avem cel puțin uh, două inițiative principale, flagship pentru tineri, uh, cum ar fi inițiativa New Skills for New Jobs, în care au fost uh, accentuate unele obiective în ceea ce privește învățământul, de pildă, lupta pentru combater, combaterea um, sărăciei și pentru um, sprijinirea incluziunii sociale există în strategia 2020, iar uh, aici prioritatea principală rămâne combaterea șomajului. Cred că această strategie va avea rezultate foarte um, semnificative în lupta împotriva șomajului. Mulțumesc. Domnul Sergio Coferati are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine știți, șomajul a crescut în, ultimul, în ultimii ani în toate țările Uniunii Europene. Chiar dacă procentele sunt diferite. Și același lucru este valabil și pentru creșterea economică. Economiștii sunt de acord că redresarea economică va dura cel puțin 2 uh, ani până uh, se va generaliza și cel puțin 10 ani până să ajungem la o creștere semnificativă a locurilor de muncă. Astfel încât, dat fiindcă șomajul este în creștere, avem uh, o generație de tineri care nu vor putea pătrunde în câmpul muncii, nu vor avea locuri de muncă. Vreau să vă întreb dacă în acest context nu ar trebui să luăm măsuri pentru a ne asigura că toată lumea va beneficia de un uh, venit minim în momentul în care își pierde slujba. Și trebuie să avem măsuri care să-i vizeze mai ales pe tineri Aveți dreptate, spune domnul Barroso, în ceea ce privește situația pe piața muncii. Într-adevăr, situația se agravează, chiar dacă acum uh, se deteriorează mai lent decât în trecut și în unele țări situația se stabilizează, însă redresarea economică a început acum 9 luni și va mai trece ceva timp înainte ca această redresare slabă să inverseze tendințele pe piața muncii. Iată de ce șomajul este una dintre prioritățile noastre, mai ales în rândul tinerilor, o situație îngrijorare, așa, îngrijorătoare, așa cum a spus dumneavoastră, pentru că, iată, 20% din tineri sunt șomeri. Iată de ce am lansat trei inițiative anul acesta, două dintre ele le-am numit deja, mai avem și um, inițiativa Youth Employment, iar în cadrul acestor inițiative pe care le vom desfășura se regăsește formarea profesională prin, um, prin stagii finanțate de Fondul Social European, precum și, uh, și practica la locul de muncă după absolvire, având posibilitatea de a desfășura această practică și în alte state membre. Mulțumesc, domnul Graham Watson are cuvântul. Domnule președinte, săptămâna trecută, Fundația Europeană pentru Climă a lansat uh, foaia de parcurs 2050, care trasează trei direcții prin care Uniunea Europeană și-ar putea reduce emisiile cu 80% până în 2050, în conformitate cu aspirațiile noastre de la Kyoto. Și am putea face mai mult decât business as usual, am putea să fim autosuficienți în ceea ce privește resursele energetic, energetice și s-ar crea astfel foarte multe locuri de muncă prin depoluarea economiei noastre. Dar acest lucru se poate face doar la nivel european. Vă întreb dacă Comisia va accepta această foaie de parcurs și se va strădui să-i ofere Uniunii Europene un nou având, propunând politicile necesare. Și dați fiind această posibilitate de creare de locuri de muncă dumneavoastră, domnule Barroso, veți folosi această idee pentru a însufleți statele membre pentru a trece la acțiunile care sunt necesare acum? Domnul Barroso, îmi dau seama, cunosc acest raport al European Climate uh, Foundation și în strategia 2020 am, avem o inițiativă privind resursele energetice în Uniunea Europeană, încercând o decuplare aici și oferindu-i, oferindu-i Uniunii Europene un avantaj competitiv aici. Iar acest obiectiv s-a, regăsit și în programul de lucru al Comisiei pentru 2010 și mai târziu. Încercăm să asigurăm o tranziție către o economie uh, ecologică până în 2050, mai, punând accent pe, trans, pe sectorul transportului și oferind un uh, cadru pe termen lung pentru investiții în acest sector. Agenda climatică, uh, așa cum ne arată și sectorul regenerabililor, poate reprezenta uh, un, o sursă de noi locuri de muncă ecologice la nivel european. Mulțumesc, doamna Helga Trupel are cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Câteva uh, instrumente IT, cum ar fi Google Box sau iPad, pot facilita accesul la conținut în format digital, mai ales la conținut cultural, mai ales acea, așa numitele e-books, e, uh, cărți electronice. Majoritatea acestor instrumente vin însă din Statele Unite. Ce va face Comisia pentru a promova digitalizarea conținutului moștenirii europene culturale Uh, președintele Barroso. Europeana, uh, Biblioteca Digitală Europeană, care se face față provocării de a uh, introduce online toate produsele culturale europene, are o sarcină foarte grea și anume de a păstra moștenirea noastră culturală. Trebuie să facem însă fără să încălcăm drepturile de autor și drepturile editurilor, incluzând aici și problema așa numitor opere orfane. Este vorba de eforturi financiare care se fac și de parteneriate public-privat uneori, care sunt foarte importante pentru a realiza această provocare societală. Doamna comisar Vasiliu, i-am cerut, doamne comisar, să creeze un comitet și mă bucur să vă anunț că domnul Maurice Levy, doamna Elizabeth Nigeman și domnul Jacques de Lecher vor, se vor ocupa de această sarcină, de acest comitet al înțelepților care să promoveze acest efort de a digitaliza uh, toată moștenirea noastră culturală cu respectul drepturilor de proprietate intelectuală. Aștept cu nerăbdare recomandările lor până la sfârșitul anului. Președintele, domnul Richard Czarnecki. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Europene, aș vrea să știu, conform uh, opiniei noastre care va fi impactul asupra sectorului aviatic uh, al blocării spațiului aerian european din ultimele zile. Am aici uh, ziarul Financial Times de astăzi care spune că acest uh, blocaj, această închidere a spațiului aerian care a blocat cam 7 milioane de pasageri a costat uh, sectorul aviației 200 de milioane de dolari pe zi. Dar care va fi impactul în ce privește locurile de muncă din acest sector? Pentru că înțeleg că acesta a fost uh, motivul cel mai important al uh, absenței noastre de, și a domnului Van Rompuy de la mormântarea din Cracov. În ce privește mormântarea președintelui Kaczynski, vreau să o păstrez complet separată de Rescu. Am avut un mare respect pentru președintele Kaczynski, am lucrat în mod corect și loial cu domnia sa, am făcut tot ce era posibil ca să fiu prezent la mormântarea sa. Am participat la toate ceremoniile pe care, la care am putut să particip în legătură cu moartea, cu decesul președintelui Kaczynski al primei doamne și a tuturor celor care au fost uciși în acest accident și Chiar nu înțeleg cum se poate să mi se adreseze o astfel de critică, folosind drept pretext moartea tragică a atâta, atâtor oameni ca să critici instituțiile europene. Am încercat să ajung la înmormântarea președintelui Kaczynski până în ultimul moment. Problema este că abia foarte târziu, sâmbătă, am uh, primit informația că uh, zborul pe care autoritățile belgiene vreau să-l organizeze, vreau să organizeze a fost anulat. Deci a fost imposibil să merg. Deci vreau să spun foarte clar că din partea mea am făcut tot ce era posibil uh, pentru a-mi exprima omagiul față de oamenii morți în accident și față de Polonia ca țară. În ce privește cealaltă problemă, domnule președinte, ca să uh, răspund la întrebarea referitoare la sectorul aviatic. Uh, înțelegem impactul foarte dur uh, asupra industriei cu acest, al acestei erupții vulcanice și de aceea deja ne pregătim să vedem cum putem ajuta, dacă este nevoie, industria aviatică europeană. Ne suferă pierderi economice severe pentru că nu își pot continua activitățile comerciale, nu și-au putut uh, desfășura activitățile câteva zile. E necesar să avem o soluție globală la criză și uh, precedentul este criza de la 11 septembrie, deci încercăm să folosim uh, măsuri similare și anume uh, îndulcirea regulilor privind ajutoarele de stat. Vom discutăm și vom ajunge la o soluție. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum domnul Contis. Până în 2006, în funcție de datele oficiale, Uniunea Europeană se situa între 8 și 9% PIB-ul, în ciuda trate, ă, tra, strategiei de la Lisabona care vorbea despre ocuparea totală a forței de muncă. Și se spune că în 2010 o să avem ă, șomaj de 12%. Cifra e vulcanică dacă ținem cont de momentul actual. Și în țări precum Irlanda sau Grecia lucrurile sunt mai uh, grave, iar în România, în Ungaria, în Letonia s-au atins cifre record, deci aș dori să aflu uh, care este părerea Comisiei? Ce repercursiune are această austeritate politică la care obligați dumneavoastră țările respective? V-ați gândit la repercursiunile pe care le pot avea includerea, implicarea Fondului Monetar Internațional în aceste țări? Credeți ca nu cumva nu vor dispărea locuri de muncă, noi nu obligăm pe nimeni să adopte măsuri. Iar în ceea ce privește Grecia, înțelegeți că această situație de dezechilibru macroeconomic pe care a experimentat-o economia Greciei este realmente foarte negativă și pentru creștere și pentru angajare, pentru angajarea forței de muncă. Cred că este clar că dacă nu se reface încrederea în finanțele publice ale Greciei, nu vor apărea investiții și nu va fi creștere economică în Grecia. Și fără creștere economică nu poți să crești ocuparea locurilor, forței de muncă. Deci nu cred că trebuie să punem stabilitatea macroeconomică în contradicție cu creșterea economică. Important este să vedem cum putem administra această tranziție cum putem păstra stimulii economici corecți și cum putem respecta echilibrul necesar eh, stabilității macroeconomice și de aceea cred că este în interesul economiei elene și al muncitorilor eleni să aibă cât mai repede un sistem eh, financiar cât mai eh, de finanțe publice cât mai clar și mai responsabil. Mulțumesc domnul Paul Rubic, spune președinte. Mulțumesc domnule președinte vreau să mă refer la erupția vulcanului islandez. care în ce privește emisiile de dioxid de carbon va avea de asemenea un uh, ecou și o importanță majoră. Deci ce uh, putem face ca să nu ne uh, confruntăm cu o pierdere și mai mare a locurilor de muncă. Președintele, uh, acest vulcan, această problemă cu vulcanul islandez, e cu siguranță dincolo de controlul nostru, dincolo de controlul instituțiilor europene și al guvernelor naționale. Uh, s-a întâmplat erupția asta, nu avem ce face, trebuie să ne uh, luptăm cu consecințele ei. În ce privește industria aviatică, am spus deja că încercăm să vedem ce putem face să o ajutăm și există precedentul 11 septembrie. În ce privește măsurile care pot fi luate. În ce privește situația economică, cred că e prea devreme să facem o evaluare generală a pierderilor cauzate și probabil ar trebui să evităm scenarii foarte dramatice de panică Important ni se pare să uh, abordăm problema pagubelor, pierderilor, să vedem ce putem face la nivel european. Ne uitând un lucru important, la nivel european avem 1% din bugetul public. Restul de 99% din banii Europei sunt în mâinile statelor membre. Deci cred că este incorrect să cerem Uniunea Europeană să rezolve toate problemele când ea nu are mijloacele ca să rezolve acele probleme. Președintele, mulțumesc, domnul Boris. Domnule președinte, în strategia 2020 vorbiți despre creșterea șomajului, despre nevoia de concentrare asupra educației, astfel încât 40% din cetățenii europeni să ajungă să aibă uh, educație superioară studii speriale și vreau să vă întreb dacă fondurile sociale European și fondurile de cercetare și dezvoltare vor fi păstrate în viitorul buget, pentru că reprezintă cheia pentru inovație și pentru o mai bună angajare a forței de muncă. Și nu credeți că ar trebui de asemenea să ne concentrăm pe investiții în micro-întreprinderi, pentru că acestea pot fi o foarte bună sursă de locuri de muncă la nivel, uh, uh, când acum uh, ocuparea forței de muncă este foarte redusă. întrebarea asta. da, după cum știți, în strategia UE 2020 am propus drept una dintre ținte lupta împotriva abandonului școlar și pentru o educație cât mai bună. Cred că nu putem discuta despre competitivitate în Europa fără să discutăm despre educație. De aceea, uh, Sperăm ca toate statele europene să accepte țintele stabilite, dar trebuie să existe și o mobilizare a, surselor, une, a resurselor unele de la statele membre, altele din partea Uniunii. Acest lucru va fi discutat în perspectivele financiare, n-am ajuns încă acolo, dar cu siguranță cred că trebuie acționat și la nivel uh, european ca să completăm eforturile făcute de guvernele naționale și uh, Deja în fondul social, în cadrul fondului social, avem unele acțiuni pentru tineri, pentru uh, perioade de stagii, de training. Aceasta e intenția noastră, nu putem anticipa care vor fi fondurile disponibile în cadrul uh, fondului social, dar cred că ar trebui să avem niște ambiții destul de uh, mari la nivelul instrumentelor europene. Președintele Parlamentului, vă mulțumesc foarte mult, doamna Tantoc. Domnule președinte, ieri am uh, fost uh, informați că uh, birourile Opel de la Anvers se vor închide. După aceea, sindicatele industriale din Europa vor avea o zi generală de demonstrații și mitinguri. Cum pot fi garantate slujbele, locurile de muncă în Europa. Colegii doresc o angajare totală, o luptă împotriva șomajului și uh, acțiuni uh, decisive, acțiuni concrete și acum și nu peste, nu peste uh, 5 ani programul dumneavoastră de lucru, programul de lucru al Comisiei nu este foarte detaliat în acest uh, sens. Vă referiți la uh, orientări și la strategia 2020, nu sunt destul de specifice, destul de amănunțite. Avem nevoie de exemple mai concrete pentru a înțelege ce veți face ca să păstrați în Europa industriile noastre strategice și care este rolul Comisiei în uh, Uh, viitorul uh, industriei auto și uh, nevoia de a păstra slujbele din această industrie. Liniile directoare, orientările privind ocuparea forței de muncă, sigur că depind foarte mult de creșterea economică generală, dar ele tind, evident, să întărească aspectul de angajare și de ocupare a forței de muncă în strategia 2020 crescând participarea la forțe de muncă, reducerii șomajului, dezvoltarea unei forțe de muncă pregătite, promovarea învățării pe, tot, pe toată durata vieții și creșterea participării la uh, eradicarea sărăciei și uh, efortul împotriva uh, excluderii sociale. Acestea sunt orientări generale uh, care trebuie urmate de toate instituțiile europene cu toate eforturile, cu toate mijloacele pe care le au la dispoziție și de guvernele statelor membre. Sigur că nu reprezintă un panaceu pentru problema șomajului în Europa. Soluții trebuie să vină și din măsuri generale care să fie luate pentru a obține creștere economică, stabilitate financiară, încredere pe piețele noastre și care să folosească potențialul pieței interne. Asta e singurul mod prin care putem să o facem. Industria automobilistică, știm că aici a existat supracapacitate de producție, nu doar în Europa, ci și în întreaga lume și urmărim situația îndeaproape și discutăm și cu industria și cu sindicatele din uh, sector. Președintele Parlamentului, mulțumesc foarte mult, doamna Hannu Takula. Domnul Hannu Takula. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, am înțeles că a fost vorba de o greșeală. Uh, uh, nu e pentru prima dată când sunt prezentat ca doamna Tacula în loc de domnul Tacula. Întrebare pentru președintele Comisiei. Uh, șomajul uh, crescut și excluderea socială sunt mari probleme. 20-25% din tineri sunt uh, șomeri și de asemenea sunt mulți oameni care își pierd locurile de muncă în continuare. Mulți dintre ei au peste 50 de ani. În același timp, în multe state membre vorbim despre Uh, nevoia de a crește perioada până la pensionare, deci de a, uh, a ridica vârsta uh, pensionării, pentru că avem nevoie de mai mulți muncitori, cei mai mulți imigranți. Cred că e o contradicție. Aici aș vrea să știu dacă dorim să creștem uh, vârsta de pensionare, atunci de ce să nu dăm posibilitatea și celor care sunt peste 50 de ani să lucreze sau tinerilor de asemenea care nu au o slujbă să-și găsească una de ce importăm imigranți? Care este strategia Uniunii Europene aici? Există o astfel de strategie? Cu toții suntem de acord că tinerii calificați ar trebui să-și găsească un loc de muncă și n-ar trebui să sufere de excluziune socială, pentru că asta ne-ar costa foarte mult. Vă mulțumesc. Președintele Barroso, uh, această comparație se face global. Un lucru e sigur. Avem nevoie de mai mulți oameni care să lucreze până la o vârstă mai uh, înaintată și mai bine, aș adăuga. Deci nu există nicio contradicție între nevoia de a avea o viață activă profesională mai lungă și de a avea imigranți care să vină să lucreze. Mi se pare extraordinar, dar astăzi în Germania există aproximativ un milion de slujbe disponibile. În Marea Britanie cam jumătate de milion de locuri de muncă. Deci există și o problemă de nepotrivire între cerere și ofertă pe piața muncii. Așadar, de fapt, sunt multe lucruri de făcut în acest sector și cred că uh, reforma sistemului de pensii este o altă cale de a contribui la aceste eforturi. Vreau să subliniez că în timpul acestei crize, Statele membre care nu au uh, folosit uh, politica tradițională de uh, pensionare anticipată n-au făcut-o. Practic a fost posibil ca oamenii să fie păstrați pe perioade mai mari în slujbe și asta mi se pare important pentru că dacă vrem ca Europa să fie competitivă, trebuie să creștem rata de uh, angajare. Doamna Șidlevska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, în discursul de astăzi ați menționat că uh, prioritatea, printre prioritățile Comisiei uh, se află și uh, eforturile de a ajuta sistemul educației să se adapteze nevoilor pieței muncii. Știm că în uh, Spania, de exemplu, șomajul la tineret e foarte mare, la fel și în Polonia și acolo chiar continuă să crească. În Polonia problema pare să fie nepotrivirea dintre școală, din ce învață tinerii la școală și nevoile de pe piață, uh, nevoile de pe piața muncii, lipsa de acces la programe de training uh, profesionale. Credeți că uh, programul Leonardo da Vinci a avut o bună performanță și cum îl evaluați? Și pregătește Comisia noi acțiuni pentru a preveni uh, creșterea și mai mare a șomajului la, în rândul tinerilor? Ce puteți să oferiți astăzi, domnule Barroso, tinerilor europeni? Vă mulțumesc! Președintele Barroso, șomajul în rândul tinerilor este cea mai dramatică problemă acum în Uniunea Europeană, pentru că a depășit rata de 20%, de aceea am anunțat trei inițiative concrete, Youth on the Move, Youth Employment și Youth Jobs. Prima inițiativă este menită să îmbunătățească eficiența, cea de-a doua să examineze modalități de a depăși impactul crizei asupra tinerilor și a treia pentru a face o mai bună potrivire între pregătirea profesională și nevoile pieței muncii. Și până în 2020 trebuie să vă spun că încă 16 milioane de noi locuri de muncă vor avea nevoie de calificări înalte și Fondul European Social va cheltui 35,5 milioane de euro pentru a promova măsuri de adaptare pentru angajați și întreprindere. Așadar, există măsuri pe care le putem lua la nivel european, la nivel comunitar, pentru a completa acțiunile statelor noastre membre în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Președintele, doamna Elizabeth Jvetel. Domnule președinte Barroso, trebuie să vă contrazic pentru că ați spus că Uh, strategia UE 2020 are măsuri pentru a promova uh, locurile de muncă ecologice. Nu este așa. Ați uitat complet acest aspect, pentru că dacă dorești să creezi creștere economică și locuri de muncă, cel mai bine vei crea uh, locuri de muncă atunci când se rea creșterea economică. Deci ce are de gând să facă Comisia ca să avem acest tip de noi locuri de muncă, locuri de muncă sustenabile. Pentru că există o oportunitate. Uh, președinția belgiană a declarat că aceasta va fi una dintre prioritățile sale, mai ales că acum e momentul, acum e oportunitatea. Ce face Comisia? Trebuie să vă reamintesc, spune președintele, că noi, Comisia, am lansat uh, pachetul climă-energie și am subliniat faptul că acesta are un potențial de creare a unor locuri de muncă în acest proces de înverzire a economiei. Deci cu siguranță că asta este o prioritate pentru viitor, este una dintre țintele cele mai importante ale uh, UE 2020, ale strategiei pentru 2020. Acestea sunt strategiile de climă, reducerea uh, Um, emisiilor cu 20%, ajungerea la 20% uh, de folosirea energiei uh, uh, regenerabile. Păi dacă trebuie să avem 20% energie regenerabilă, înseamnă că vom crea și locuri de muncă în acest domeniu. Deci, cu siguranță, e partea strategiei economice pentru viitor și, de fapt, este unul dintre obiectivele cheie de creștere, pentru că vorbim nu numai de creștere inteligentă, ci și echitabilă și sustenabilă. Președintele, Mulțumesc, doamna Liza Iaconzari. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit foarte mult despre problemele tinerilor aici. Un alt grup de persoane uh, afectate grav de criza economică și de șomaj sunt femeile. Economiile sunt din ce în ce mai îndatorate acum și statele membre Uh, își reduc uh, bugetele și aceste uh, ținte se referă la aceste reduceri se afectează în special educația și sănătatea unde lucrează multe femei. Vreau să vă întreb, domnule Barroso, ce veți face în legătură cu acele state membre care, în ciuda a ce spune strategia 2020 și anume că ar trebui să țintim uh, dezvoltarea resurselor umane ale educației și sănătății, fac exact contrariul. Și că singura lor uh, idee este să tot taie și să taie din aceste sectoare. Ce o să faceți împotriva acelor state membre? În ce privește uh, șomajul la femei, acesta a crescut cu 9,3% în februarie 2010. Deci, a crescut mai puțin decât în cazul bărbaților. Cu, nu mare, cu mult, dar totuși e o diferență. Însă, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim preocupați, pentru că, într-adevăr, cum spuneați, sectoarele în care femeile sunt majoritare uh, sunt afectate de reducerile, de măsurile de, de austeritate fiscală. Deci ce trebuie să facem? Este să uh, cerem statelor membre să nu accepte ca femeile să fie dezavantajate în această tranziție pentru că noi credem că ținta de uh, ocupare profesională pentru țintele, rata de angajare ar trebui să fie atât uh, valabilă atât pentru bărbați cât și pentru femei, să fie aceeași. Și în unele state membre există un mare potențial. Există anumite state membre în care uh, nivelul de angajare al femeilor este încă mult mai redus decât al bărbaților. Președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte pentru răspunsurile dumneavoastră și uh, pentru că ați fost prezent la această oră de întrebări. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru prezența și participarea activă la această oră de întrebări. Ne vom reîntâlni luna viitoare cu domnul președinte Barosu. Vă mulțumesc foarte mult!